Colegii, eh, comunico... Dragi colegi, vă comunic că am primit din partea Consiliului pozițiile adoptate în primă lectură și motivele pentru care Consiliul a adoptat pozițiile comisiei. Titlurile vor fi publicate în procesul verbal a actualei uh, ședințe. Termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunța începe de mâine, 3 aprilie 2014. Ora l'ordine del giorno reca la... Acum, pe ordinea de zi, avem raportul domnului Zalewski în ce privește reducere sau suprimarea taxelor vamale pentru produsele care provin din